Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Vă rugăm să vă legați centurile. Vă urăm bun venit. Ne bucurăm că ați venit în număr atât de mare în această dimineață alături de noi. Vom încerca să începem uh, punctual. Uh, mica problemă ar fi că raportorul încă nu a sosit, dar sper că va sosi în curând pentru că avem un invitat, o invitată. Urăm bun venit doamnei Ruxandra Draghia Acli. Am pronunțat bine? director pentru sănătate la uh, DG Research. Ne bucurăm foarte mult să vă avem alături de noi. Vă mulțumim că ați venit uh, la ora numită și vă rugăm să ne o scurtă prezentare, iar apoi vom începe cu dezbaterea noastră. Doamna Draghea Agli, aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much uh, for... Vă mulțumesc pentru prezentare și pentru că ați venit atât de dimineață alături de mine pentru a auzi despre Uh, programul nostru pilot de uh, programare în comun pentru a combate bolile de neurodegenerative, în special Alzheimer. 22 iulie acestui an, Comisia a adoptat o propunere a Con Consiliului pentru măsuri pentru uh, combaterea uh, bolilor neurodegenerative. Această recomandare invită statele membre să depună eforturi înspre a ajunge la o viziune comună cu privire la cooperare și coordonare la nivel european, astfel încât aceasta să ne poată ajuta să înțelegem, detectăm, preveni și combate bolile neurodegenerative, în special Alzheimer. Apoi, să depună eforturi pentru a, a se ajunge la o agendă uh, strategică de cercetare Uh, pe termen mediu până la lung uh, în acest sens. În plus, uh, eforturi pentru, a, pentru o structură de management, de gestiune a implementării acestei strategii. Primul aspect, prima întrebare pe care ne-o punem este de ce să ne concentrăm asupra acestor boli. Am să vă explic, prin, am să încep prin a vă explica că este, în primul rând, un aspect foarte important pentru sănătatea publică în Europa. Dacă ar fi să ne uităm la cifre, putem vedea că prevalența bolilor neurodegenerative crește odată cu vârsta. Dacă ne uităm la demență în general, aproximativ 20 până la 30% Uh, dintre cei între 80 și 90 de ani vor dezvolta o formă sau alta de demență. Dacă ne uităm la, Alzheimer, la boala Alzheimer și la uh, tipurile de demență um, care sunt legate de aceasta, vedem că la nivel mondial este o mare povară. Puteți vedea în grafic numărul celor bolnavi astăzi și uh, previziunile pentru uh, anii viitori, respectiv în 2050 se prevede că vom avea 115 milioane de persoane afectate de această boală. Alzheimer este boala cea mai uh, des întâlnită dintre uh, bolile neurodegenerative până la 70% din toate formele de demență din Europa. Este chiar pe locul 4 uh, ca și um, cauze și dificultate în statele dezvoltate. 7,3 milioane de europeni suferă de boala Alzheimer și de uh, forme uh, conexe de, demen de demență. Asta înseamnă 12,5 la 1000 de locuitori. Acestea sunt boli terminale, însă persoanele pot să trăiască și uh, starea lor se poate înrăutăți în mod progresiv pentru 7 până la 12 ani. Bolile nu au un efect, uh, nu afectează numai pacienții, ci și familiile acestora. Se estimează că aproximativ 19 milioane de europeni sunt uh, afectați în mod direct sau indirect de către această boală în viața lor de zi cu zi costurile totale în 2005 ce țineau de Alzheimer și alte forme de demență s-au ridicat la 130 de miliarde în Uniunea Europeană. 56% dintre aceste costuri au fost uh, pentru uh, îngrijire informală. Așadar, de ce să ne concentrăm asupra bolilor neurodegenerative și mai ales asupra bolii Alzheimer? Acest sector crește în ceea ce privește ca importanță în ceea ce privește uh, finanțarea cercetării. În multe state, uh, boala Alzheimer devine prioritatea numărul unu în ceea ce privește cercetarea. În 2005, cheltuieli, costurile pentru cercetare asupra creierilor, creierului s-au ridicat la 4,1 miliarde, iar din acești bani, 855 uh, au provenit din sectorul public. Dacă ar fi să ne uităm ce am făcut noi, programele cadru de cercetare în Uniunea Europeană au acordat atenție sporită bolilor neurodegenerative. S-au alocat 136 de milioane de euro în perioada 2002-2006. 102 milioane au fost consacrate acestui sector pentru uh, perioada 2007-2009. Este vorba de o treime din toate uh, investițiile făcute pentru uh, cercetările asupra creierului. Următorul punct la care aș dori să mă refer este acela că avem nevoie de un efort substanțial în domeniul cercetării. La ora actuală nu există un tratament care să încetinească sau să oprească deteriorarea uh, celulelor uh, creierului. Uh, boala Alzheimer's este diagnosticată târziu, astfel încât tratamentele uh, disponibile nu pot fi uh, aplicate, nu pot fi utilizate. În plus, factorii de risc nu sunt foarte bine cunoscuți. Dacă ne uităm la acest grafic, vedem modificările um, ce țin de Alzheimer's um, care apar um, poate chiar cu decenii înainte ca boala să apară. tratamentul uh, poate avea loc la 40-50 de ani după aceea, evident, mult prea târziu pentru a avea un real impact. La 7-10 ani după apariția uh, simptomelor bolii, se persoana afectată își pierde independența. Dacă ar fi să analizăm modul în care se efectuează cercetările, Alzheimer este punctul uh, mic și roșu în stânga jos. Avem aici o foarte mică uh, coordonare a cercetării. Dacă ar fi să, coordon, să comparăm asta cu uh, cercetările în domeniul nuclear, în dreapta sus, vom vedea că mm, coordonarea este foarte bună și eforturile nu sunt fragmentate. Așadar, este un domeniu în care cercetările au mai mult succes decât în alte sectoare. Care ar fi avantajele unei mai bune coordonări a eforturilor? După cum v-am arătat, în ciuda faptului că se depun mari eforturi de cercetare în acest sens, uh, sistemele de finanțare sunt foarte dif diferite și politicile de, politicile de cercetare la fel, astfel încât uh, situația în general este complexă. nu se face legătura între diferitele uh, dimensiuni ale cercetării. Deci există cercetare, numai că ea nu este integrată în practica de zi cu zi. Așadar, coordonările la nivel național, coordonările eforturilor naționale ar putea ajuta să facem uh, față provocărilor medicale, dar și sociale Uh, constituite de către această boală. Cum, se implement, cum uh, să implementăm această inițiativă pilot la nivel european? Eu aș începe prin a susține argumentul programării în comun. Dacă ar fi să analizăm contextul, comunicarea Comisiei a avut loc în iulie 2008, iar concluziile Consiliului au fost adoptate în decembrie 2008. Definiția acestei programări în comun, pentru cei care nu o cunosc, ar fi aceea că statele membre uh, se angajează în mod voluntar și pe baza unei geometrii variabile să uh, definească, dezvolte și implementeze o agendă de uh, cercetare strategică comună bazată pe o viziune comună astfel încât să se facă față provocărilor sociale majore. Am uh, maximiza valoarea investițiilor naționale, am îmbunătăți coordonarea la nivel european, astfel încât să îndepărtăm barierele din uh, sector și uh, comper și faptul că aceste activități de cercetare au loc într-un mod fragmentat. În plus, s-ar crea uh, și consolida legăturile între uh, cercetarea uh, la nivel clinic, social și așa mai departe. Dacă ne uităm la un creier sănătos și la un creier afectat de boala Alzheimer, veți vedea că este o mare diferență și, în mod evident, trebuie făcut ceva din punct de vedere terapeutic Cred că o programare în comun ar uh, evalua eficacitatea programelor, um, tratamentelor actuale și ar putea um, facilita studii uh, la studii extinse. În plus, s-ar uh, crea teste de diagnosticare rapide, am avea criterii de diagnostic standardizate și, în plus, am putea împărtăși la nivel european cunoștințele cu privire la această boală. Ce se întâmplă la ora actuală cu această inițiativă? În septembrie și decembrie 2008, Consiliul Uniunii Europene a recunoscut provocările uh, constituite de către bolile neurodegenerative și a ajuns la concluzia că trebuie să uh, inițieze uh, la nivel european o acțiune pentru a um, reduce aceste boli. S-a identificat utilitatea programării în comun, astfel încât uh, propunerea pentru recomandarea Consiliului a fost adoptată de către Comisie și prezentată la uh, Consiliul de Competitivitate din 25 septembrie 2009. Aproximativ 20 de state membre discută la ora actuală modalitățile pentru crearea și implementarea structurii acestei inițiative. Comisia va uh, contribui la aceasta începând din 2010, furnizând un cadru legal și financiar pentru a sprijini statele membre în implementarea structurii și definiția agendei de cercetare strategică. Această inițiativă va completa și eforturile comunității uh, efectuate în cadrul uh, unui program numit Inițiativa Europeană cu privire la Alzheimer și alte tipuri de demență. Parlamentul European a arătat de-a lungul anilor că este interesat de uh, cercetarea în ceea ce privește boala Alzheimer uh, și vă mulțumim foarte mult pentru acest sprijin. Opinia Parlamentului cu privire la uh, programarea în comun în acest domeniu va fi uh, foarte utilă și binevenită. Aș dori să, vă, să închei prin a vă mulțumi și a vă spune că sunt uh, pregătită să vă răspund la întrebări. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! A fost o prezentare foarte detaliată și, după părerea mea, foarte interesantă. Ar trebui să folosim această um, ocazie pentru a discuta aceste aspecte cu dumneavoastră. Domnule Lambert. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze că am întârziat. Nu obișnuiesc să fac acest lucru și voi încerca să evit să mai întârzi în viitor. Uh, este vorba de primul meu raport în acest parlament Uh, probabil că voi avea nevoie de ajutor din partea secretariatului și colegilor pentru a mă asigura că voi îndeplini la timp. Aș dori să vă împărtășesc câteva gânduri și idei. Pe acest subiect, Parlamentul uh, trebuie să își dea avizul, nu este vorba de codecizie. Eu uh, aș dori să adăugăm, o valoare acestui proces, uh, nu doar să stăm pe marginea drumului și să criticăm ceea ce se întâmplă. Uh, eu m-aș referi la două aspecte. În primul rând, ce vom face și aici trebuie să ne asigurăm că atunci când examinăm bolile neurodegenerative, nu în, avem în vedere doar boala Alzheimer și de asemenea că nu examinăm doar vindecarea bolii, ci și cauzele cheie. Bineînțeles că trebuie să îi tratăm pe pacienții care uh, suferă de această boală, dar trebuie să ne asigurăm că în, pe termen lung vom avea o reducere a pacienților afectați de această boală. Trebuie să existe un echilibru aici între cele două părți ale ecuației. Al doilea aspect pe care aș dori să îl ridic este modalitatea în care uh, ne vom ocupa de acest raport. Venind din afara, institu- din afara instituțiilor, impresia este că Uniunea Europeană Uh, creează tot felul de noi instituții și instrumente și aici trebuie să fim pragmatici și practici în legătură cu uh, atingerea obiectivelor, să existe coerență și uh, convergență. Nu știu dacă este foarte util să creăm noi instituții. Mă întreb oare dacă nu există deja instituții în Uniunea Europeană care să poate să fie folosite pentru această cooperare. Comisia oricum este încurajată să examineze acest lucru pentru a nu crea noi structuri. Văd că și raportorii din umbră sunt prezenți aici. Am uh, putut să discut cu câțiva dintre ei ieri. Voi uh, convoca o întâlnire cu raportorii din umbră cât de curând pentru a putea avea un schimb de idei. Vă mulțumesc, domnul Rubic. Äh, äh, Vă mulțumesc. Cred că această inițiativă va avea și efecte sociale foarte puternice, pentru că nu numai pacienții sunt afectați, cât și ci și familiile lor. Cu toți dintre noi mai mergem în vizită în um, cămine de bătrâni și vedem uh, cum se manifestă boala în ultimele ei stadii. Și cred că este important ca tot să înțelegem mai mult, să înțelegem de, un, de ce uh, se declanșează această boală și cum poate fi ea împiedicată, respectiv cum poate fi tratată. În în uh, comisia noastră pentru um, aspecte științifice aici. Uh, am discutat acest aspect de mai multe ori și am văzut că există posibilitatea de dezvoltare în acest uh, sens. Întrebarea mea este, există domenii de cercetare care să verifice cum se poate uh, stimula uh, crearea de uh, noi celule ale creierului chiar la acea vârstă, cum se poate ajunge poate chiar la o regenerare. Am discutat despre biotehnologie, despre celule STEM, cum ar fi interesant de știut cum se vor dezvolta aceste studii și mai ales am vrea să știm care sunt rezultatele obținute de pe urma investițiilor de 136 de milioane în cercetare. În plus, cum vă um, închipuiți, cum, știți, cum credeți că va avea loc uh, cercetarea în următorul program? Colegul Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Am impresia de la această prezentare pe care am ascultat-o în această dimineață. Că trebuie să vedem care este cât de multă cercetare se face în Europa și dacă privim imaginea globală, vedem că cercetările pe creierul uman nu Uh, sunt uh, pe primul plan. Se fac foarte multe cercetări în energia eoliană, de exemplu, dar în cercetarea creierului uman nu s-a făcut uh, nu s-au făcut, s-au înregistrat progrese foarte mari. Există acum cel de-al șaptelea program cadru de cercetare. Avem și dispunem de acest instrument și aș dori să știu care va fi situația în 2 sau 3 ani. când Europa ar putea să investească mai mult din propriul său program cadru în infrastructura de cercetare. Poți să uh, unești 20 de parteneri și să mergi în direcția bună, dar acest lucru este la nivel național. De asemenea, după cum a spus uh, raportorul, cred că Parlamentul ar trebui să fie implicat. În Parlament nu am uh, discutat niciodată programarea în comun, dar 90% din, procesul, din bugetul de cercetare și dezvoltare se cheltuiește în statele membre. Este bine să știm unde uh, uh, suntem angajați. Bineînțeles că această comisie vă va susține. Vom avea o evaluare a celui de-al șaptelea program cadru și al următorului program cadru, însă uh, Parlamentul trebuie implicat mai mult. Doamna Grostet este raportoarea din umbră și mi se pare un domeniu foarte important de cercetare Eh, domnul Rubic a spus deja că trebuie să direcționăm lucrurile în eh, sensul cel bun. Sper că acest lucru se va întâmpla în viitor. Vă mulțumesc. Pe mine m-ar interesa dacă ne-ați putea da ordinul de mărime din punct de vedere financiar și comparat cu alte sectoare. Doamna Keris Cortines. Me uno a todo lo dicho ya y no quisiera... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pot fi de acord cu tot ce s-a spus și nu vreau să repet uh, lucrurile care deja au fost afirmate, dar s-a făcut o referință la al șaptelea program cadru și aș vrea să întreb reprezentantul Comisiei de ce. Care sunt motivele pentru care crede, consideră că în Europa există o capacitate atât de redusă, de ce oamenii nu consideră acest lucru o prioritate? Se întâmplă asta pentru că nu avem suficienți cercetători în Europa, pentru că totuși sunt oameni care vin și stau o vreme aici, dar nu au suficientă recunoaștere oficială a uh, muncilor sau de ce? De ce nu suntem capabili să promovăm cercetarea în acest domeniu? Și în al doilea rând, cum considerați dumneavoastră uh, că Parlamentul European poate face o contribuție, poate oferi anumite stimulente când e vorba de bugete sau poate încuraja cheltuirea unor sume mai mari pe acest subiect. Cum putem ajuta ca să ajutăm familiile? Pentru că, de fapt, aceste familii fac o treabă care ar trebui să fie uh, acoperită de alții. Mulțumesc, domnul Ceații Macachis. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru această prezentare Paul Rubich spusese că uh, Parlamentul în uh, Comisia Stor um, a um, selectat unele priorități în ceea ce privește cercetarea, dar Iată, s-a menționat uh, deja programul cadru, al șaptelea program cadru, mijlo mijloacele financiare actuale vin din cel de-al șaselea, urmează al optulea. Mie mi se pare că Alzheimer este o boală care afectează toate sectoarele societății și ar trebui să spunem încă o dată foarte clar că există prea multă birocrație, prea multă muncă făcută de două ori în Uniunea Europeană. Iată, 136 de milioane de euro nu sunt foarte mulți bani, dar totuși din banii ăștia Uh, se plătesc uh, cercetări duble uneori, uh, nu sunt foarte bine utilizați. Și această boală ne arată, sau studiile ne arată că această boală afectează pe toată lumea. Situația se înrăutățește pentru că din ce în ce mai mulți sunt afectați și noi ar trebui să fim un exemplu, să debirocratizăm uh, acest, uh, acest sector. Aceasta va fi pro, uh, provocarea noastră la cel de-al optulea program cadru pentru cercetare. Instrumentul nostru, după cum am spus cu toții, este bugetul. Vom coopera, dar vom și lupta astfel încât să limităm fondurile pentru că ele să fie utilizate în mod eficient. Există și inițiative private care se ocupă de boala Alzheimer și știu că programul cadru, al șaselea și al șaptelea program cadru sunt deschise pentru inițiative private, dar știm că trebuie să se creze um, creeze uh, consorții și așa mai departe. Cred că trebuie ca aceste finanțări să fie mai deschise pentru inițiative private. Ar trebui să abordăm această boală și să spunem că aici vrem să avem um, să avem rezultate în calitatea noastră de Uniune Europeană. În primul rând, nu știm nimic despre prevenirea acestei boli. Aceasta ar trebui să fie uh, prioritatea cercetărilor noastre, astfel încât să nu avem mai mulți oameni care să se îmbolnăvească. Știm că s-a întâmplat acest lucru cu diabetul, de exemplu. Prin regim, uh, mișcare și așa mai departe au existat măsuri care uh, au ajutat la prevenirea acestei boli. Știm la uh, cancerul uh, de colon uh, că am făcut același lucru. Și aici trebuie să facem același lucru. Dar de multe ori rezultatele cercetărilor sunt patentate uh, și noi ajungem într-o uh, situație dificilă. Așadar ar trebui poate să luăm uh, acest uh, boală pentru a ne schimba abordarea în acest uh, domeniu. cu toate că știm că brevetele pot constitui pentru o perioadă un monopol, trebuie totuși să încercăm să uh, luăm această, această tematică ca pe o prioritate pentru a uh, obține progrese în acest sens. În plus, uh, științele în acest uh, domeniu sunt uh, o bună, un bun domeniu, un bun sector în care noi, ca Uniunea Europeană, să ne unim activitățile și să uh, arătăm că nu suntem chiar așa de răi precum ne spune reputația. Vă mulțumesc. Doamna Tuia acum. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să îi mulțumesc, doamne doctor, pentru această prezentare. Trebuie să spun că după ce am examinat acest document și uh, comunicarea anterioară a Comisiei, am discutat cu oameni de știință din uh, țara mea și cred că această recomandare înseamnă un pas înainte, este un progres față de comunicarea anterioară. Așa consideră oamenii de știință care lucrează în centre de excelen- excelență. Deci este o îmbunătățire, reprezintă o îmbunătățire această uh, recomandare. În ce privește inițiativa de programare comună, oamenii de știință o consideră bună și mai ales pentru că ea se concentrează pe tipul uh, potrivit de cercetare uh, în legătură cu bolile neurodegenerative. Vreau să menționez două lucruri. Cred că s-au mai referit și alți colegi la această chestiune. Se pare că ar fi foarte important să terminăm cu fragmentarea care există acum în acest sector se fac tot felul de uh, activități de cercetare și se obțin tot felul de rezultate privind cauzele bolilor neurodegenerative, dar ele nu sunt puse la oaltă și asta trebuie să se întâmple, ele trebuie să fie concentrate. Vrem să susținem proiecte mari, așa cum se întâmplă în Canada, în Statele Unite sau în Japonia. Acolo guvernele finanțează programe masive cu resurse uriașe Uh, oamenii se concentrează pe cercetări în domeniul uh, biomarcărilor și al altor uh, modalități de a decela cauzele bolii și răspunsurile farmacologice, dar ce, cum poate face Europa în acest domeniu? E foarte important să coordonăm cercetarea, așa este, dar ce se mai poate face în plus pentru a promova o concentrare și o coordonare a cercetării? În primul rând, trebuie puse la oaltă resursele și programele trebuie definite în comun. Altminteri, nu vom face decât să diluăm eforturile fiecare. Și în al doilea rând, v-ați gândit la vreo procedură de coordonare științifică, cel puțin uh, până când uh, uh, activitatea de cercetare respectivă uh, devine subiectul unui patent, unui brevet științific, așa cum se face în Australia sau în Japonia. Pentru că aceasta e o chestiune foarte dificilă. Apoi, în Europa, cum putem convinge statele membre să își pună la oaltă puținele centre de excelență care există, pentru că nu sunt foarte multe astfel de centre. Cum putem să le uh, punem să lucreze împreună? Avem uh, resurse limitate și dacă nu facem această centralizare, ele vor fi irosite. Și în fine, un ultim comentariu care se referă la o structură, la această posibilă structură de evaluare a rezultatelor uh, cercetării. Mă îngrijorez întotdeauna când aud vorbindu-se despre noi structuri, noi instituții, pentru că de obicei acestea tind să fie uh, structuri birocratice. Eu tind să favorizez uh, mai degrabă o formă de coordonare, dar nu o nouă agenție, pentru că asta poate deveni o povară mai degrabă decât un ajutor, însă vreau să-mi exprim aprecierea pentru activitatea care s-a făcut. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna Vera Amadorere. Muy brevemente, porque muchas Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, scurt pentru că deja multe lucruri la care vreau să mă refer au fost abordate de colegii mei. Uh, Vreau să încep prin a-i uh, mulțumi reprezentantei Comisiei pentru prezentare. A fost foarte interesantă și foarte clară. Uh, ce ne-a spus uh, ne interesează foarte mult din mai multe motive. În primul rând, din datorită subiectului ca atare și cred că toți colegii mei au exprimat foarte clar faptul că pentru noi e o problemă extrem de importantă nu o să intru în detalii științifice pentru că nu sunt un expert, însă după prezentarea noastră, ascultând prezentarea noastră, trebuie să spun că știu un pic mai mult despre această zonă specifică și cu siguranță trebuie să știm mai multe despre aceast, acest domeniu, pentru că va trebui să luăm niște decizii politice și este important, fiindcă știm că există aici în Parlament o problemă foarte controversată și anume dacă ar trebui să promovăm cercetarea pe celule STEM în acest domeniu și uh, al doilea, al doilea motiv pentru care ne interesează atât de mult este legat de acest nou instrument creat pentru promovarea cercetării și aici am câteva întrebări. Înțeleg evident că ideea este să oferim o reacție, un răspuns la câteva dintre întrebările pe care ne-am pus în propria noastră comisie și anume coordonarea dintre programele Uniunii Europene, cele naționale și de asemenea coordonarea între statele membre. Și instrumentul la care v-ați referit cred că este unul interesant. L-ați ales uh, ca proiect pilot și pentru că sunt câteva state membre implicate, Eh, și sunt state care cheltuie foarte mulți bani pe cercetarea în acest domeniu. Deci cred că este zona ideală în care putem eh, arăta că ne putem coordona în mod util. Și acum ajung la întrebarea mea. De ce ați decis să eh, optați pentru un astfel de instrument? Care este beneficiul adus de un astfel de instrument comparativ cu alte instrumente care guvernează proiectele conform articolului 6.9? Și apoi, știu că dumneavoastră sunteți cei care promovați acest tip de coordonare, dar unde va interveni Comisia? Uh, cred că e interesant și important ca noi să știm aceste lucruri pentru a defini mai bine rolul Parlamentului European. Și nu voi spune mai multe pentru că deja colegii au spus deja Evident, uh, rolul Parlamentului European în acest tip de inițiative este mai degrabă unul mic. Am vrea să schimbăm această situație și asta înseamnă că trebuie să știm uh, mai clar care sunt intențiile și obiectivele noastre. Acum, trecând la o altă întrebare, aș vrea să știu dacă dumneavoastră uh, știți care sunt reacțiile și răspunsurile diferitelor state membre, cum vor accepta ele acest nou instrument, care e opinia lor în legătură cu el și aș vrea să știu dacă aveți deja o idee despre cum veți evalua rezultatele acestui proiect pilot. Uh, stabiliți anumite ținte și scopuri, cum, uh, cum va uh, funcționa procesul de evaluare, pentru că ați spus chiar dumneavoastră că este un proces multidisciplinar care acoperă mai multe domenii și întrebarea mea este următoarea. De ce uh, nu ați lansat uh, apeluri comune, așa cum este prevăzut în programul uh, cadru, pentru că, evident, Alzheimer este un domeniu multidisciplinar care implică uh, noi tehnologii și acoperă zone diferite, incluzând și sănătatea. Mulțumesc. Are cuvântul colegul Grigip, sper că am pronunțat bine. Mulțumesc, domnule președinte, ați pronunțat corect. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. În special mă interesează aspectul coordonării eforturilor noastre în ceea ce privește efectele speciale uh, Um, cu, deci coordonarea acestora cu um, aspectele clinice. În ziua de astăzi, uh, familiile sunt uh, sprijinite uh, pentru a uh, îi îngriji pe cei care au boli uh, neurodegenerativă. Este vorba de aproximativ 19 milioane de persoane. Iată, un exemplu de rol pozitiv care poate fi asumat prin intermediul politicilor europene și inițiativelor politice. Iată, este un aspect asupra căruia trebuie să ne concentrăm în calitatea noastră de uh, deputație ai Parlamentului European. Este foarte important să, ne, să coordonăm ceea ce putem face la nivel uh, Uh, național cu uh, ceea ce putem adăuga la nivel european. Trebuie să ne coordonăm și în afara Europei pentru că dincolo de Europa uh, rezultatele sunt și ele foarte bune. Cunosc situația de la mine din țară. Este o problemă cumulativă și la noi. Din ce în ce mai mulți oameni ajung la o vârstă mult mai înaintată, Ne, bucur, ne bucură acest lucru, însă cu acesta crește și numărul celor care se îmbolnăvesc. Și avem nevoie de ajutor, respectiv oamenii au nevoie de ajutor când situația lor se înrăutățește. Trebuie să organizăm diferite forme de sprijin uh, și la nivel uh, social. Nu rezolvăm așa problema, dar oferim sprijin. Iată, problemele de bază sunt cum putem preveni, cum putem trata, cum putem uh, depune eforturi de cercetare astfel încât să avem, uh, să obținem terapii înainte ca boala să degenereze. Așa cum ne-ați prezentat uh, dumneavoastră această boală și situația ei, nu în toate statele membre oamenii sunt sprijiniți uh, când sunt afectați de către această boală. În plus, este vorba de intenția acestui program. De multe ori uh, sunt finanțate studii paralele, chiar de către Uniunea Europeană. Și de multe ori, acest lucru, uh, de la nivel european, cercetarea este finanțată numai din punct de vedere clinic și la nivel social rămâne la nivel uh, național. Vă mulțumesc. Are uh, cuvântul domnul Suza Va Wagner. Mai breve, pentru că la ora Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, pentru că această dezbatere se încheie. Deja s-au spus foarte multe lucruri. Aș dori doar să spun următorul lucru. Chiar și faptul că noi discutăm uh, această tematică astăzi înseamnă că suntem pe drumul cel bun, pentru că Uniunea Europeană și instituțiile sale trebuie să fie foarte uh, sensibile la această temă. În al doilea rând, consider că rolul Uniunii Europene și al instituțiilor sale este să promoveze și să încurajeze cercetarea în acest domeniu. Și, în acest sens, nu trebuie să uităm principiul subsidiarității. Ceea ce înseamnă că orice poate să fie făcut de către statele membre sau de către regiunile statelor membre este la latitudinea lor. Deci, rolul instituțiilor Uniunii Europene este de a promova cercetarea în statele membre. Și o ultimă idee, s-a făcut deja referire la faptul că ar trebui să încercăm să evităm crearea unor noi structuri administrative sau birocratice. Este un lucru pe care l-am văzut de multe ori în trecut și este o cauză a criticilor aduse Uniunii Europene. Am creat tot felul de structuri baroce și acest lucru ar trebui evitat pe viitor. Trebuie încurajată cercetarea în viitor și să respectăm și principiul subsidiarității, care este un principiu fundamental al Uniunii. Interesante Fragen und jetzt Vă mulțumesc. Am avut uh, parte de multe întrebări foarte interesante. Acum am să o rog pe invitata noastră să răspundă la toate aceste întrebări. Din păcate, aveți la dispoziție numai 10 minute. Sperăm că veți reuși. Vă mulțumim. I can speak very fast. Pot vorbi foarte repede. So, uh, I think that um, I will um, uh, I will split a little bit your questions in three parts. Cred că voi împărți întrebările noastre în trei părți. Prima parte, cea care se leagă de cercetarea propriu-zisă. Și într-adevăr, e nevoie de mai multă cercetare la toate nivelele, uh, începând de la cercetarea de bază care examinează mecanismele îmbătrânirii normale sau patologice, până la bolile degenerative, testele clinice și până la implementarea acestor cercetări de bază sau cercetării clinice. Deci nu, o singură, nu există o singură zonă care poate să fie pur și simplu dezvoltată și să fie un substitut pentru toate celelalte. Deci avem nevoie de o strategie cuprinzătoare pentru a aborda întreaga întregul domeniu de la cauze și până la tratament, eh, trecând prin eh, îmbunătățirea îngrijirii în, acesta, eh, în această boală. Evident, e nevoie de multă coordonare, e nevoie de foarte mulți bani, pentru că acum folosim tehnici și tehnologii care sunt relativ scumpe și sunt așa pentru că trebuie să fie foarte cuprinzătoare și mă bucur să spun că noi în cadrul acțiunilor de coordonare încercăm să promovăm coordonarea între uh, investigatorii din diferite discipline, cercetătorii din diferite discipline pentru a-i coordona. Totuși, uh, uh, pașii care s-au făcut sunt încă mici și mai, mai rămân multe lucruri de realizat în acest sector. Dacă ne uităm la întrebarea cum vor ajunge aceste rezultate la pacienți. Evident, industria farmaceutică are și ea un rol de jucat și suntem foarte bucuroși să spunem că unul dintre elementele inițiativei noastre pentru medicină inovativă, care este de fapt un parteneriat al Comisiei cu industria farmaceutică. Deci unul dintre subiectele acestui uh, mesajelor din acest an a fost legat de Alzheimer și e un mesaj care a ajuns la industrie și vreau să subliniez încă o dată faptul că e vorba de cercetare, de proceduri de cercetare foarte scumpe din cauza abordării multidisciplinare care este necesară și din cauza faptului că e voie de o finanțare uh, substanțială, trebuie să încercăm să evităm duplicarea eforturilor și să avem o coordonare mai bună între state. Și aici vine ideea uh, coordonării uh, eforturilor, coordonării statelor membre statele membre ar trebui să se angajeze în mod voluntar pe baza unei geometrii variabile în definirea agendelor strategice de cercetare. Deci nu încercăm să creăm noi structuri. Această programare comună, așa cum o înțelegem noi, uh, ar avea pur și simplu un consiliu de conducere și un consiliu consultativ științific și ar încerca să coordoneze mai bine viziunea acestor țări, să le ajute să înțeleagă mai bine ce vor să realizeze în abordarea bolilor neurodegenerative. Deci nu e vorba de crearea unei noi instituții, ci de o mai bună coordonare a, a agendei de cercetare. Dacă întrebați care ar fi rolul comisiei în tot acest uh, lucru, noi am acționat așa cum am făcut și până acum în calitate de facilitator. Vom încerca și în același timp uh, uh, vom încerca și în cadrul programelor noastre interne să identificăm golurile, locurile în care statele membre nu se concentrează suficient și vom încerca să umplem aceste goluri prin uh, apeluri specifice care să se ocupe de bolile creierului. Da, e important să avem această imagine, să identificăm aceste goluri și să avem o, o acțiune coordonată de proporții în acest domeniu. Evident, este vorba de o mare provocare pentru societatea noastră. Această boală este o mare provocare și trebuie să ne gândim mai mult la acțiunile de prevenire. Trebuie să vedem că populația europeană uh, devine mai conștientă de această problemă de sănătate. Știm că oamenii poate sunt mai conștienți acum de probleme legate de energie sau de climă, dar și sănătatea trebuie să fie o prioritate și un lucru cu care ne puteți ajuta și dumneavoastră este să creșteți gradul de conștientizare față de aceste probleme și să crește susținerea, gradul de susținere al uh, proiectelor de cercetare legate de sănătate, pentru că susținerea publică este importantă, pentru că vorbim de viitorul nostru al tuturor ca europeni. Dacă ne uităm la cercetătorii care sunt implicați în acest domeniu, cred că avem uh, oameni foarte dedicați, foarte inovatori și din nou prin acțiunile noastre de coordonare încercăm să atragem uh, cei mai buni oameni de știință și să-i păstrăm aici. Avem, de fapt, programe care sunt foarte asemănătoare cu cele din Statele Unite sau din Australia sau Japonia. Poate nu sunt la fel de bine finanțate. Evident, nu doar Alzheimerul este o uh, prioritate, ci și epidemiile emergente, bolile cardiovasculare, diabetul, obezitatea și multe, multe alte boli uh, pe care trebuie să le, cu care trebuie să ne confruntăm. Deci, uh, cercetătorii există și ei încearcă să abordeze toate aceste provocări. Dacă ne întrebăm ce putem face mai bine, evident, E vorba de o reducere a uh, suprapunerilor activităților și o concentrare mai bună pe scopurile principale, pentru că până la urmă această uh, dublare a eforturilor nu e doar o pierdere de bani, ci și de timp. Și dacă ne uităm la statistici, în aproximativ 10 până la 25 de ani, numărul pacienților cu Alzheimer se va dubla. În 2050 vor fi 150 de milioane de pacienți în întreaga lume. Deci este o povară enormă și trebuie să uh, începem să, să ne ocupăm de, acest, uh, de această chestiune. Sper că am reușit să răspund uh, pe scurt la toate întrebările dumneavoastră și dacă aveți întrebări suplimentare, vă rog să uh, îmi trimiteți un e-mail și uh, vă vom răspunde. Ich äh, darf mich äh, im Namen aller Kollegen în numele colegilor mei aș dori să vă mulțumesc, să vă mulțumesc pentru răspunsurile foarte detaliate pe care ni le-ați acordat și uh, să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați stârnit curiozitatea cu privire la această temă. Cred că este cel mai important lucru, uh, um, cel mai important rezultat al zilei de astăzi, pentru că astfel vom reuși și noi să ne organizăm pentru a vă sprijini uh, cât mai mult. Vă mulțumim, uh, sperăm să vă revedem în curând. Uh, cu aceasta, acest punct de pe ordinea de zi este încheiat. Dragi colegi, vom face un minut pauză iar apoi vom trece la vot. Uh, facem 30 uh, de secunde, un minut pauză, astfel încât uh, cu toții să vă puteți scoate cardurile de vot și așa mai departe. Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, sunteți cu toții aici, așa e? Da. Aveți uh, cardurile de vot? Aveți cu toții cardurile la dumneavoastră? Doamnelor și domnilor, aș dori să putem începe. Sau să putem continua. Așadar, aveți cardurile și eu am cardul. Ce faci? Pentru prima die erste Abstimmung zu Irena. Hm? Doamnelor și domnilor, începem. Primul punct de pe ordinea de zi este uh, votul prin procedură simplificată. Este vorba de Agenția Internațională pentru Energii Regenerabile, IRENA. Eu uh, trebuie să vă furnizez uh, documentele, respectiv secretariatul a pregătit uh, niște documente. Este vorba de adoptarea statutului acestei agenții. Pot porni de la premisa că sunteți cu toții de acord? Avem obiecții? Deci toată lumea este de acord. Aveți obiecții? Giles Chichester? In favor. Deci toată lumea pentru, vă mulțumim, s-a adoptat ca atare. Următorul punct este vorba de buget. Doamna EC a fost uh, raportoare, ne-a făcut o propunere, cred că aveți cu toții lista de vot. Putem începe. Este vorba în primul rând de amendamentul 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? S-a adoptat. Amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Respins. Amendamentul 3 pe două părți, prima parte, cine este pentru, cine este împotrivă. Avem câteva voturi împotrivă, dar adoptat cu majoritate. A doua parte, cine este pentru? Cred că va trebui să verificăm electronic. Deci cea de-a doua parte, cine este pentru? Se deschide votul. A votat toată lumea. Nu mai avem un card. Doamna vicepreședinte. Perfect. Se, înche se închide votul. Cine nu are card? Nu vă funcționează cardul? La cine nu funcționează cardul? Cu excepția colegului Glante. A, nu și-a luat noul card. Totuși. Deci cine are probleme? Vă rog, ridicați mâna. Problemă... Cine are problemă cu cardul? Trei persoane. Așadar, votăm, iar apoi adăugăm uh, celelalte voturi. Așadar, votul se închide. Rezultatul. Am să-i rog pe cei care nu au putut să-și utilizeze cardul să voteze acum. Cine este pentru? Nimeni? Împotrivă? 1, 2, 5 voturi împotrivă în plus. Avem 12 pentru, 32 împotrivă și 3 abțineri. E corect așa? Bun, deci se respinge. Acum votăm întregul pachet. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Cine este împotrivă? Va trebui să votăm electronic, mi se spune. Bun, deci vot electronic, votul este deschis. A votat toată lumea. Bun, votul se închide. Rezultatul... Deci votul se închide. Iar acum am să vă rog cei care nu pot utiliza cardurile să îmi spună cum votează. Pentru. Acum funcționează toate cardurile. Avem așadar 43, 45 pentru și 6 abțineri. Așadar, com, a, adoptat cu o mare majoritate. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină în acest sens? Nu? Deci putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de vizita doamnei comisar, dânsa însă nu este încă aici, deci nici nu poate să ne viziteze. Vom mai aștepta puțin, dar am să vă rog, dragi colegi, să începem imediat ce sosește doamna comisar. Nu facem uh, pauză. liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich begrüße in Ihrer aller Namen. Dragi colegi, dați-mi voie să urez bun venit în numele tuturor doamnei comisar Reding, este alături de noi pentru a avea un schimb de opinii. Cred că doamna comisar ne va face o scurtă prezentare pentru a avea o bază pentru dezbatere, iar apoi cu toții veți avea ocazia să puneți întrebări și să faceți comentarii și observații. Vă mulțumesc, bun venit, doamnă Reding, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că cel mai eficient ar fi să vorbesc în engleză, astfel încât mai să mă înțeleagă mai mulți oameni decât dacă aș vorbi în luxemburgheză. Așadar, să trecem la miezul problemei. Știți că am lansat inițiativa I-2010. Acest lucru s-a făcut pentru a crea o piață unică în domeniul digital și pentru a îmbunătăți situația inovației în domeniul IT și, bineînțeles, de a face toate aceste lucruri disponibile cetățenilor. Avem progrese în acest sens pentru că am creat uh, cadrul uh, telecomunicațiilor. Uh, în plus, am avut regulamentul privind roamingul, care a fost un mare succes și care a fost adoptat în 2007 și 2009. Prin acest regulament am reușit să înlăturăm un eșec al pieței comune cu efecte foarte pozitive asupra cetățenilor. A fost un, o procedură de codecizie care a funcționat foarte bine și a, astfel am reușit să organizăm acest, să adoptăm acest regulament în timp record. Cetățenii europeni, la ora actuală, așadar, uh, beneficiază de prețuri mult mai scăzute uh, și la telefonia fixă, prețurile au scăzut cu aproximativ 27% este un aspect pe care, care nu este menționat foarte des. Iar prețurile în ceea ce privește romi, în a, la telefonia mobilă au scăzut cu 34%, iar prețurile la roaming au scăzut cu aproximativ 70% din 2005. Vom continua să lucrăm în acest sens și în viitor. Anul viitor, Comisia va avea un raport interimar și o revizuire completă în 2011. În această revizuire vom evalua toate dezvoltările de pe această piață și din acest sectorul. Comisia a creat și un cadru um, un cadru legal pentru faimosul MSS, Uh, sistemul de sateliți, s-a creat acest uh, serviciu uh, de sateliți, așadar acum mingea este în terenul industriei. Pentru că odată ce autorizările vor fi avut loc, cei doi uh, operatori Mersat Solaris își vor utiliza sistemele de sateliți până în 2011. Comisia cooperează cu statele membre pentru a ne asigura că are loc o implementare uh, cât se poate de rapidă și de eficientă a directivei MSS, așa cum și-a dorit-o și Parlamentul European. În ceea ce privește cercetarea, am încercat să uh, reducem prăpastia față de alte economii mondiale în acest sens și pentru acest lucru am uh, acordat cel mai mare buget acordat vreodată în acest sector și anume de mai mult de 10 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. Aceste cercetări finanțate de la nivel european au jucat un rol foarte important în uh, domeniul industriei. Trebuie să vă menționez succesele din uh, nanotehnologie, din uh, uh, alte sectoare, în, in, ma, chiar în ceea ce privește tehnologia uh, transportului. În plus, avem un nou sistem de uh, tehnologie utilizată în comun, un fel de parteneriat uh, public-privat. Știți că avem două aspecte, uh, două domenii la, uh, la noi, uh, nanotehnologie și uh, sistemele incorporate, trebuie să vă spun că aici suntem puțin dezamăgiți. Am fi putut uh, acorda 25% mai, mai multe fonduri dacă statele membre ar fi pus la dispoziție aceste fonduri. Eu aș insista ca fiecare parte să își asume rolul uh, său în totalitate pentru a uh, ajunge la aceste rezultate. În plus, mai avem un uh, program care se referă la o uh, bună îmbătrânire în acest sistem. Avem pentru o perioadă de 2008-2013 aproximativ 800 de milioane uh, pe, acordate pentru a-i ajuta și sprijini pe vârstnici prin noi tehnologii. Aici am sprijinit aproximativ 40 de proiecte paneuropene. Am crescut investițiile au crescut cu aproximativ 40% din partea statelor membre. Participarea IMM-urilor este la un nivel de 43%. Știu că um, vă, mă veți întreba ce se întâmplă cu IMM-urile. Iată, aici este un sector în care IMM-urile participă în mod substanțial. Incluziunea la nivel electronic și calitatea vieții. Cred că un aspect foarte important uh, la nivelul uh, și pentru Parlament a fost uh, numărul de urgență 112. Într-o declarație comună am stabilit că 11 februarie este ziua europeană a numărului 112. Încercăm să-l promovăm acest număr. Pot să vă spun că acesta poate fi apelat la ora actuală atât de pe telefoanele fixe cât și de pe cele mobile uh, din toate statele membre. Este un mare progres pentru că acum 5 ani când am început nu a fost uh, foarte bine organizat acest lucru. Mai avem încă probleme cu localizarea uh, apelantului în unele statele, state membre, dar depunem eforturi în acest sens. Dar să vedem acum uh, care sunt inițiativele mm, care au loc la ora actuală. Vă amintiți de dezbaterea cu Parlamentul Uh, și mai ales cu această comisie cu privire la viitorul, la utilizarea uh, dividendului electronic. Vă amintiți raportul la Toia? Cred că este un bun exemplu de cooperare între Parlament și uh, Comisie pentru a aborda aspectele politice și sociale ale unei probleme care inițial s-a crezut a fi numai o problemă tehnică sau tehnologică. Dar aceste probleme uh, tehnice au uh, efecte asupra dimensiunilor uh, sociale și politice. Știți că am fixat data pentru trecere la televiziune digitală pentru 2012 oportunitățile în acest sens se referă la uh, sectorul uh, și, ace- și la sectorul wireless și la alte sectoare. S-a făcut foarte multă muncă de pregătire. Au avut loc uh, consultări cu părțile interesate. Deci aș putea să vă spun, după toate acestea, că voi putea prezenta o declarație a Comisiei la finalul acestei luni, astfel încât în lunile următoare să, aveți, să puteți avea acest punct pe ordinea de zi. În plus, vom discuta propunerea la nivel strategic cu Parlamentul și Consiliul cu privire la un prim program strategic cu privire la spectru. sperăm să putem lansa această discuție cu, uh, cu ocazia summitului privi, uh, cu privire la spectru, care va avea loc în ianuarie. Oricum, Comisia uh, se va ocupa de pregătirile necesare pentru ca acest summit să aibă loc într-un mod potrivit astfel încât să avem și rezultate. Avem nevoie de o viziune comună pentru a, a ne asigura că avem uh, servicii comune uh, ad adaptate la noile situații. Și vom face acest lucru pe baza acordurilor la care am ajuns. În ceea ce privește internetul de bandă largă, știți că acesta joacă un rol foarte important în uh, Uh, planul de relansare economică. Este motivul pentru care am uh, rezervat un miliard de euro pentru uh, îmbunătățirea rețelelor și în, în comunitățile rurale și este un aspect foarte important pentru că 70% dintre, din populația din zonele rurale nu au, nu au acces la acest tip de internet sunt foarte dezamăgite de faptul că unele state membre nu s-au decis să um, utilizeze fondurile uh, care le stau la dispoziție pentru a introduce internetul de bandă largă în zonele rurale. Și este păcat pentru că um, introducerea um, acestui tip de internet în zonele rurale este o responsabilitate foarte importantă pentru politicieni. ce trebuie să facem în viitorul apropiat pentru a avea prioritățile um, bine organizate. Știm că în momente de um, criză, răspunsul la o astfel de întrebare trebuie să fie uh, sustenabil la nivel, pe viitor. Președintele Comisiei a spus că viitoarea comisie va adopta o strategie digitală pentru Europa. Avem nevoie de o Europa legată la rețelele viitorului. De aceea, acum o vreme am pus pe masă două cifre. Dorim să avem internet de bandă largă pentru toți europenii până în 2010, iar aici intervine problema prăpastiei digitale pentru că trebuie să acoperim 70% uh, din teritoriu unde nu avem astfel de internet. Până în 2013, obiectivul nostru este să avem internet uh, de mare viteză pentru toată lumea. Avem câțiva pași uh, concreți pe care putem să-i facem și pe care trebuie să-i facem. Nu e ceva nou, să încurajăm concurența în ceea ce privește uh, rețelele de viitoare, de generația următoare. Uh, mă refer aici la rețele de uh, fibră, nu mă refer la îmbunătățirea celor de cupru. Trebuie să pregătim drumul pentru viitoarea generație de servicii de telefonie mobilă. nu trebuie să pierdem în fața uh, concurenței din partea celorlalte com, uh, continente. Și nu în ultimul rând, cred că trecerea de la, analog, la te, de la televiziunea analogă la cea digitală trebuie să fie accelerată. Cred că putem utiliza, putem oferi servicii mult mai bune, avem o oportunitate foarte rară și cred că trebuie să o uh, utilizăm. Bun, dacă avem infrastructura, am rezolvat oare problema? Din păcate nu, pentru că interes, internetul uh, cere și uh, un conținut interesant pentru utilizatori de aceea, Comisia a lansat o consultare publică cu privire la um, domeniile politicii um, din acest domeniu pentru viitor. Vom avea o conferință la care am înțeles că unii dintre dumneavoastră vor participa în cadrul acestei consultări am uh, primit aproximativ 400 de răspunsuri și, în mod interesant, 80% dintre acestea au venit din partea unor persoane private. Este un semn bun care ne arată că ne apropiem de cetățeni. Pe lângă provocările pe care le-am menționat, aș dori să vă prezint patru alte domenii prioritare în care avem nevoie de acțiune pentru a crea o piață unică digitală care să-i cuprindă și pe utilizatorii de internet. Știți că cetățenii uh, europeni uh, se îngrijorează cu privire la drepturile consumatorilor pe internet. Uh, IMM-urile au probleme cu oferirea de servicii pe internet. Și de multe ori consumatorii uh, au un acces restricționat uh, la anumite servicii sau produse uh, oferite pe internet pentru că se află într-o anumită zonă. Deci ce putem face? Trebuie să facilităm accesul la conținutul digital oriunde ar fi el produs în Europa. Disponibilitatea conținutului este decisivă pentru a promova internetul de mare viteză. Nu putem avea o politică numai pe infrastructură. Trebuie să avem în același timp și o politică cu privire la conținut și servicii și trebuie să facem acest lucru dacă vrem să fim competitivi la nivel mondial. În al doilea rând, trebuie să avem un sistem la nivel european pentru plăți uh, mobile. Este vorba în acest sens de un potențial foarte mare uh, neutilizat. Avem aproximativ 500 de milioane de utilizatori de telefonie mobilă la nivel european, permițându-le să utilizeze telefoanele mobile pentru tot felul de uh, aplicații, am uh, consolidat această industrie. A treia prioritate este să uh, oferim mai multă deschidere către IMM-uri. Avem 23 de IMM-uri în Uniunea Europeană, 99% din toate firmele existente sunt IMM-uri și ele oferă și foarte multe locuri de muncă. Însă, în ceea ce privește um, digitalizarea, de exemplu, um, IMM-urile sunt foarte în urmă față de uh, marile companii. Numai 9% utilizează facturi electronice, de exemplu. Așadar, uh, ar trebui să stabilim ca prioritate așa numitul pentru a vedea dacă putem să utilizăm acest sistem pentru IMM-urilor noastre și, dacă facem acest lucru, să vedem cum putem uh, evita problemele acestuia. A patra prioritate este să utilizăm uh, inovația din domeniul IT uh, și al comunicării. Uh, um, în viitor vom uh, face o recomandare cu privire la acest sector și uh, la uh, eficiența energetică, un aspect foarte important pentru uh, companiile europene. Domnule președinte, pentru a aborda aceste probleme în anii următori, Europa trebuie în întregimea ei să devină digitală printr-o strategie pentru societatea informațională revizuită care trebuie să țină seama de toate obiectivele de politică. Președintele Comisiei v-a propus crearea unei economii digitale și în cadrul acestei comisii se va desfășura uh, munca pe această temă în lunile și în anii următori și deja vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru această prezentare detaliată a proiectelor care la ora actuală se dezvoltă și care sau care urmează să fie inițiate. Cred că avem uh, o bază foarte bună pentru o discuție. aș dori să începem cu întrebările. Doamna Trautmann, vă rog le, président. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, pentru acest uh, discurs de rezumat. Uh, văd că Comisia uh, a pus în aplicare angajamentul său în legătură cu politica digitală și ați inclus în mod direct Parlamentul în pregătirea summitului care va avea loc, sper, în ianuarie între Consiliu, Parlament și Comisie pentru a stabili strategia, strategia în domeniu pentru viitor. Aș dori să vă pun câteva întrebări pe, pe câteva subiecte pe care, nu, pe care nu le-ați abordat. Care este perspectiva dumneavoastră în legătură cu proiectul european pentru o bibliotecă digitală? care a fost prezentat ca o prioritate, dar care nu mai figurează în prioritățile pentru viitor. Este un subiect de actualitate și aș dori să vă întreb în legătură cu această bibliotecă digitală, în legătură cu edițiile online. Există uh, îngrijorări în legătură cu uh, bibliotecile digitale. Uh, există câțiva editori în Europa de publicații științifice pentru toate domeniile și problema arhivării a resurselor care sunt în mod normal plătite pentru aceste biblioteci digitale, însă care ar putea să nu mai fie disponibile dacă această companie ar da faliment, de exemplu. Este o problemă fundamentală care reprezintă sume de milioane de euro și care trebuie rezolvată. Aș dori de asemenea să vă întreb, să vă întreb în legătură cu normele și standardele în legătură cu IMM-urile și companiile care uh, își încep uh, activitatea. Se pune problema strategiei pe care o poate propune Comisia în domeniul normelor și standardelor? Și ultima întrebare este de asemenea un subiect important și anume proprietatea intelectuală. Am început să lucrăm într-un grup de lucru prezidat de domnul Tubo Și în perspectiva conținutului online pe care l-ați anunțat ca o prioritate pentru legislatură, care sunt prioritățile astăzi, cum le abordați și de asemenea legătură cu cloud computing pe care l-ați menționat, se poate gândi o economie a cunoașterii uh, cu neutralitatea rețelei de asemenea. Uh, mi se par câteva întrebări importante. Herzlichen Dank, Kollege Vă mulțumesc, domnul uh, Chatzimakakis. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. În primul rând, dați-mi voie să vă uh, felicit pentru program, programul AAL, uh, pentru faptul că, iată, suntem, uh, facem eforturi uh, în acest sens. Este vorba de a îi ajuta pe cei vârstnici să uh, poată trăi într-un mod demn. Când am vorbit despre Alzheimer, am spus deja asta, avem mm, posibilitatea, oportunitatea de a deveni primii la nivel mondial. De aceea pot să vă spun numai că vă încurajăm să continuați. Bineînțeles, din punct de vedere financiar, fondurile nu sunt foarte multe, de aceea avem nevoie de cooperare foarte bună între Parlament și Comisie. Mă uit și la colegii mei, cum ar fi domnul Van Nistelrooy, dorim să vă sprijinim în acest sens și, bineînțeles, dorim să fim uh, informați și ținuți la curent Aș dori în plus să adaug următorul lucru. Din ce în ce mai multe sectoare ale, econie, ale economiei noastre uh, trec pe internet. Uh, dar iată, se creează din ce în ce mai multe probleme ce țin de protecția datelor și este un domeniu în care noi, ca europeni, trebuie să uh, impunem anumite standarde. Noi nu vrem să fim ca americanii care permit tot sau ca chinezii care interzic tot. Uh, vrem însă să avem o bună protecție a datelor. Aceste aspecte însă au fost foarte des discutate în Europa în ultimii ani, uh, s-au ridicat foarte multe întrebări și cred că acest aspect al siguranței internetului ar trebui uh, îmbunătățit și completat de aspecte ce țin de protecția datelor. De aceea, poate că ar trebui anumite uh, poate că ar trebui uh, stabilite ca priorități și anumite studii în acest sens. În plus, aș dori să vă felicit cu privire la sursele de încredere, așa numitele trusted sources, este o temă foarte importantă. Vorbim întotdeauna de conținut. Da, suntem copleșiți de conținut, dar acesta nu este demn de încredere. De multe ori este vorba numai de păreri. Avem nevoie de instituții care să certifice uh, sursele de încredere de informații. Aici, și aici cred că, în calitatea noastră de europeni, putem să devenim lideri la nivel mondial. Un ultim punct, inițiativa dumneavoastră cu privire la internetul de bandă largă. Mi se pare uh, fundamental să um, uh, sprijinim infrastructura în acest sens. Însă, ne lipsește coordonarea inițiativei dumneavoastră cu inițiativele din uh, zonele rurale sau cu inițiative din uh, domeniul politicii regionale. Știu că dumneavoastră vă ocupați de legătura și coordonarea cu uh, Direcția Generală pentru Agricultură, dar va trebui să ne concentrăm asupra acestor uh, tematici și la noua și la redefinirea politicii regionale. Dar trebuie să um, fie o acțiune foarte coordonată în întreaga comisie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Urmează doamna Del Castillo. Gracias, eh, presidente. señora comisaria. mulțumesc foarte mult, domnule președinte. mulțumesc, doamnă comisar, că v-ați adresat comisiei noastre în această dimineață. În această dimineață ne-ați spus ceea ce s-a întâmplat până acum și ne-ați eh, dat o impresie în legătură cu ceea ce se va întâmpla în viitor. Bineînțeles că vom avea ocazia să discutăm Uh, aceste lucruri mai în detaliu la audierile comisarilor desemnați. Bineînțeles că dumneavoastră sunteți responsabili pentru aceste probleme în actuala comisiei. Uh, comisie, aș dori să vă să mă refer la un al treilea punct care uh, la trei puncte. Primele două probleme care sunt interrelaționate sunt următoarele. Am vorbit despre dividendul digital și despre spectrul care devine disponibil la trecerea de la analog la digital pentru bandă largă. Trebuie să, avem să existe acces sigur și rapid la internet acum uh, se pot folosi anumite părți ale spectrului care se, va care se vor elibera în multe state membre. Uh, politicile uh, care privesc părțile de spectru sunt diferite de la un stat la altul. Și ca rezultat al acestui fapt, dezvoltarea comunicărilor tehnologice diferă în unele state comunicarea este mai rapidă și mai sigură, însă în alte state aceste uh, părți ale spectrului sunt folosite în continuare de televiziune, ceea ce duce la inegalitate între diverse părți ale Uniunii Europene. Acest lucru mi se pare o prioritate. Trebuie să găsim o soluție, un sistem echilibrat, așa încât uh, Mm, o parte din spectrul care va fi disponibil, care poate fi folosit pentru comunicații electronice, să fie folosit în acest sens. Mai apoi există problema dezvoltării Europei digitale. Trebuie să ne asigurăm că dezvoltăm internetul, internetul de bandă, bandă largă. Europa digitală înseamnă că Uh, cetățenii trebuie să cunoască aceste posibilități tehnologice, să beneficieze de utilizarea internetului în diverse zone și domenii, de exemplu comunicare electronică și în sectorul sănătății, în educație sau energie. Toate acestea sunt domenii în care, dintr-un motiv sau altul, există persoane care pot să folosească aceste tehnologii în mod foarte direct, în special dacă există deja proiecte în curs de uh, dezvoltare care să ne canalizeze eforturile pentru a folosi internetul mai mult. Știm că există eforturi pentru extinderea internetului de bandă largă în zone rurale, rurale, însă în același timp cei care locuiesc în aceste zone trebuie să fie convinși că uh, să folosească aceste tehnologii pentru că în acest uh, fel rămân conectați la serviciile de sănătate și la tot felul de informații relevante pentru activitățile lor. Eh, cred că inițiativele sectoriale sunt extrem de importante dacă vrem să ajungem la o, la o Europa digitală. În al treilea rând, o problemă destul de controversată ține de drepturile de autor și proprietatea intelectuală. Nimeni nu a rezolvat până acum această problemă și aceasta provoacă multe probleme în statele membre. Cred că Parlamentul European va trebui să elaboreze o legislație pentru a avea un răspuns și o abordare eficientă pentru această problemă. Mulțumesc, domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Am doar două comentarii. Dacă uh, mă refer la discursul dumneavoastră, m-ați informat, ne-ați informat în legătură cu progresul înregistrat, în legătură cu viața de afaceri, uh, investițiile și cercetarea. Acum ne spuneți că există anumite ezitări în, la, la nivelul implementării în statele membre datorită crizei. Este vorba de criză sau este vorba de uh, industrie care nu vrea să ia acțiunile corespunzătoare. Aș dori să îmi dați mai multe explicații în acest sens. Ă, uneori avem nevoie de soluții neobișnuite pentru vremuri neobișnuite. am discutat despre, uh, înaintea venirii dumneavoastră, despre cercetarea în domeniul bolii Alzheimer. Statele membre trebuie să își pună resursele în comun, resursele, resursele pentru cercetare. În acest parlament, în parlament ne întâlnim cu multe organizații care reprezintă persoanele în vârstă din Europa. Și uh, vom organiza o conferință pentru uh, includerea acestor persoane. Vă mulțumesc, domnul Grote, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte. Odată, can, aspectul ICANN, contractul cu ICANN uh, um, expiră la 30 septembrie, M-ar interesa ce planuri are Europa în acest sens. Ați vorbit despre infrastructură și despre modul în care dorim să uh, coordonăm uh, internetul. Acesta, acest lucru este făcut uh, de către un ONG american um, care este subordonat um, Ministerului Comerțului din Statele Unite. Ați vorbit despre pachetul de telecomunicații, Pe mine m-ar interesa ce părere are comisie, ce poziție are comisia cu privire la această tematică a neutralității uh, pe internet. Este un aspect foarte important. Uh, primim foarte multe solicitări și scrisori cu privire la această temă. Comisia are în vedere o politică, um, o reglementare în acest sens? Bun. Doamna comisar vă va da un vă va da o primă serie de răspunsuri pentru că altfel adunăm prea multe întrebări. Doamna Reding, aveți cuvântul. Prima întrebare a doamnei Trautmann referitor la sistemul european. Eu cred că acest sistem, acest proiect este realmente un proiect emblematic pe care l-am uh, Uh, pus în aplicare în parteneriat cu statele membre, cu instituțiile culturale, fie că e vorba de biblioteci sau de muzee și uh, pentru moment sunt 400 de milioane de obiecte, de itemuri pe europeanaj. Uh, trebuie să spun că, totuși, contribuția statelor membre este foarte inegală. Doamnă Trachman, întotdeauna trebuie să mulțumesc Franței uh, pentru că jumătate din uh, obiectele culturale prezente pe proiectul european, pe setul european, sunt franceze. Și odată ce le mulțumesc francezilor, le spun celorlalți să uh, uh, se ocupe și ei de această problemă, pentru că totuși cultura europeană nu este în proporție de 50% franceză. Așadar, trebuie făcute eforturi ca europeana să devină un succes și odată cu europeana știți că avem problema finanțării odată ce proiectul nu mai e un copil, ci deja, să zicem așa, intră în adolescență și asta se va întâmpla cam anul viitor, va trebui să reflectăm la niște parteneriate dintre public și privat pentru a transforma europeană în ceea ce dorim să devină, adică locul unde cetățeanul european poate avea acces la diversitatea culturală a continentului. În ce privește edițiile științifice, în cadrul discuțiilor privind biblioteca digitală, uh, timp de câțiva ani am uh, adunat la oaltă experții în diferite domenii al drepturilor de autor, al uh, domen- în domeniul operelor orfane, așa numitelor opere orfane, în domeniul publicațiilor științifice și acești oameni, acești cercetători, mi-au dat o viziune de ansamblu privind uh, specificitățile fiecărui domeniu, pentru că publicațiile științifice sau sunt foarte diferite de romane sau de cărțile pentru copii. Și putem spune ca regulă generală că tot ce ține de domeniul public ar trebui să fie accesibil uh, pentru cetățean. Asta este baza fundamentală a proiectului. Însă, cum faci acest lucru? Pentru că e mult mai ușor de zis decât de făcut, dar suntem pe cale și uh, voi merge oarecum mai, mai departe acum uh, discutând despre toate chestiunile uh, privind uh, drepturile de autor, pentru că avem așa numitele opere orfane uh, și mai avem uh, acele opere care nu mai sunt uh, distribuite, nu se mai, care nu se mai uh, tipăresc. Deci uh, sunt chestiuni complet diferite și trebuie văzut. Sunt de fapt patru elemente. Există cărțile care sunt încă în comerț. Acolo, bineînțeles, e vorba de drepturi de autor, fără discuție, sunt cărți comercializate. Apoi, sunt cărți care încă sunt acoperite de valabilitatea dreptului de autor, dar nu mai sunt disponibile fie pentru că nu le putem uh, digitaliza, pentru că nu cunoaștem autorul. Acestea sunt, uh, acestea sunt operele orfane și trebuie așadar să facem o reglementare europeană specifică pentru orfani, pentru aceste opere orfane, pentru că altfel o parte enormă a patrimoniului nostru comun nu poate fi digitalizată. Deci ori găsim acolo o soluție care să fie soluția noastră europeană și pă, sunt pe cale să lucrez asupra ei. După aceea, cum spuneam, sunt acele opere care nu se mai tipăresc, dar care au încă, sunt încă acoperite de drepturi de autor. Aici poate că e mai ușor să găsești o soluție. Și apoi există toate operele care aparțin domeniului public. Deci există patru politici diferite care trebuie uh, implementate și am spus uh, atunci când s-a discutat, uh, a fost discuția publică în legătură cu Google Books, am spus noi nu avem nevoie să aplicăm aici în Europa soluții care vin de pe un alt continent, ne vom face propriile noastre soluții și o vom face împreună cu toți actorii implicați, punem pe masă problemele, soluțiile posibile uh, și aceasta va fi sarcina noului Parlament împreună cu Consiliul și cu Comisia să ajungă la soluții specifice. Acum, în ce privește normele și standardele? Cred că nu ne descurcăm prea bine noi europeni în ce privește normele și standardele. Am putea să ne descurcăm mai bine. Dificultățile pe care le avem uh, Uh, pentru a avea acces uh, în Europa la acest uh, domeniu sunt mult mai mari decât cele din America și de aceea am pus pe masă Cartea Albă care este în discuție și cred că acolo va trebui să luăm măsuri și când spun noi, spun la plural, pentru că sunt mai mulți comisari care sunt vizați de această chestiune. Să nu putem să avem mai multe politici Uh, trebuie să avem o politică comună a tuturor europenilor în materie politică uh, și asta să servească scopurilor noastre și să ajute industriile noastre uh, în domeniul tehnologiei și a engineeringului de internet. Aici trebuie create uh, grupuri de lucru și consorții eficaci, eficace. Deci nu văd de ce n-am putea să facem acest lucru. Cred că am răspuns deja într-un fel uh, la problema uh, proprietății conținutului intelectual online și Discuția pe care am avut-o uh, pe aceste cărți specifice este de fapt aceeași discuție care se face pe orice tip de conținut. Uh, sigur, se schimbă suportul, uh, dar în momentul în care se trece la digitalizare, atunci suportul nu se mai schimbă. Deci, diversificarea pe care o avem în lumea analogică va conta din ce în ce mai puțin și atunci va trebui să găsim soluții uh, specifice pentru lumea digitală. Este o activitate care nu abia începe, ci care este la stadiul de implementare. Începește conceptul de cloud computing, asta e un lucru nou și vine din Statele Unite. fără acest element uh, care ține de protecția drepturilor individului și a vieții private, așa cum uh, suntem noi obișnuiți să o facem în Europa. Și o discuție pe care trebuie să o purtăm realmente pentru a găsi soluții, fiindcă dacă nu se găsesc soluții de protecție în uh, cadrul acestui concept de cloud computing, eu consider acest uh, sistem uh, un avantaj pentru acele întreprinderi mici și mijlocii care nu vor sau nu pot să facă investiții prea mari și atunci folosesc uh, sistemul. Iar acest sistem cloud computing le poate ajuta cu condiția să rezolvăm problemele de protecție. Asta e o problemă care trebuie rezolvată. Această muncă, această activitate este în curs, dar nu s-a încheiat și contez pe sprijinul Parlamentului în acest domeniu. Neutralitatea internetului. Dați-mi voie, domnule președinte, să um, mă refer uh, câteva minute la acest subiect. E un subiect care plutește în aer uh, de la un anumit moment, de, din momentul în care am uh, discutat cadrul Telecom, dar uh, nu ne-am ocupat realmente de el pentru că nu există o adevărată problemă europeană. Uh, și atunci cum să știi care e problema? Problema e o problemă americană la origine, pentru că americanii au un sistem de infrastructură de telecomunicații care este complet diferit de al nostru. Infrastructura lor de telecomunicații este complet liberalizată, dereglementată, rezultatul fiind că există niște consolidări foarte puternice și foarte puțină concurență pe piață. Asta înseamnă că un cetățean nu prea are de ales atunci când trebuie să și ia un provider de internet. Există unul și unul singur și atunci asta dă mare putere grupurilor acestor, acestor conglomerate care oferă sau nu cetățeanului în serviciu. Noi, în Europa, de ani de zile am avut o politică de telecomunicații care deschide piețele, care se asigură că există o concurență pe piață și că există pentru consumator puterea de a alege. De ani de zile, în Europa, am uh, dus o politică care dă puterea autorității naționale de reglementare și cele europene și comisiei într-un anumit sens să ia măsuri dacă lucrurile nu merg bine. În Statele Unite până acum nimeni n-a luat măsuri. În, plus, în noul cadru telecom, am dat mai multe mijloace autorităților naționale de reglementare pentru a interveni în momentul în care apar uh, probleme. Americanii, uh, văzând acest lucru, au încercat și ei să, au început și ei să acționeze pentru că și-au dat seama că au o problemă enormă în fața lor. Deci vă pun doar în gardă uh, să nu considerăm că Europa are aceleași probleme cu America, pentru că nu le are. Ceea ce nu înseamnă că nu uh, cunoaștem problema. Și aici vă reamintesc ce am spus uh, de nenumărate ori. Este inacceptabil ca unii provider să blocheze uh, accesul la internet. De câte ori am discutat uh, această situație când uh, uh, Skype-ul avea accesul blocat pe net. Deci, din acest punct de vedere, în acest sens trebuie să acționăm, trebuie să avem un internet, o rețea care este deschisă și în acest sens vom acționa. Așadar, după cum vedeți, putem discuta în profunzime această chestiune dar uh, totuși să nu ne enervăm și noi numai pentru că se enervează alții pe un alt continent. Treaba noastră este să rezolvăm problemele Europei într-o manieră europeană și să nu ne luăm după lozincile altora în ce privește neutralitatea rețelei. Acum, am, conceptul de ambient assisted uh, living. Într-adevăr, uh, s-a pus această întrebare de către doi membri ai Parlamentului. Este acesta un instrument important pentru rezolvarea uneia dintre problemele noastre majore și anume îmbătrânirea societății. Nu să rezolve, dar să ușureze uh, lucrurile. Trebuie să spun că aici reacția statelor membre a fost foarte bună. Au investit mai multe fonduri decât promiseseră inițial. Investiția este un total de 600 de milioane. Dacă putem uh, obține mai mult, cu atât mai bine. Dar nu este, mod, nu este neapărat uh, o sumă uriașă, pentru că mulți dintre cei care implementează uh, rezultatele cercetării sunt întreprinderi mici și mijlocii Așadar, o modalitate simplă de a face acest lucru, simplitatea ajută mai mult decât fondurile uneori, decât banii. Și dacă Parlamentul consideră că am putea uh, acționa mai hotărât și mai masiv uh, în această direcție și eu sunt de acord că putem să o facem, atunci să creștem mijloacele financiare europene care sunt uh, Uh, oferite și eu sunt de acord să mergem în această direcție pentru că este o chestiune realmente fascinantă. Protecția datelor. Aceasta este o altă chestiune care consider că va uh, preocupa Parlamentul European în următorii ani. Știți că am început uh, la comisie o consultare deschisă în legătură cu modul în care poate fi dezvoltat mai departe dreptul fundamental la protecția datelor. Consultarea a fost lansată în iulie și va ține până pe 31 decembrie. Trebuie să vedem cum procedăm după acest moment. O să optăm pentru o reglementare uh, solidă, în sensul că vom trece la emiterea unei reglementări, sau vom încerca să rezolvăm de o manieră mai soft problemele care apar. E o decizie care încă nu s-a luat. E o decizie pe care următorul comisar va trebui să o ia împreună cu Consiliul și cu Parlamentul, pentru că e o mare diferență uh, între cele două soluții, directiva sau reglementarea. Uh, Reglementarea uh, poate fi făcută destul de rapid, pe când o directivă durează până la 5 ani să fie implementată în, stat, în toate statele membre. Și să nu uităm uh, această problemă a timpului, a termenului în care trebuie să implementezi o anumită regulă, pentru că um, domeniul evoluează extrem de rapid și nu putem aștepta și de aceea cred că este foarte bine că în pachetul Telecom avem această notificare obligatorie privind încălcările regulilor privind uh, datele personale, protecția pentru împotriva uh, malware-ului și spy, spyware-ului și cookie-urilor în articolul 5, protecție împotriva uh, altor uh, forme de uh, a uh, datelor private și uh, multe alte măsuri care ne vor ajuta să facem ceea ce noi am făcut și până acum în Europa, și anume să protejăm sfera privată. Această uh, problemă nu se va pune doar în telecomunicații, va fi o problemă generală. Ați văzut, de exemplu, că am intervenit foarte puternic atunci când uh, a fost vorba de încălcări uh, ale regulilor uh, legate de reclama țintită. Iată, un alt uh, subiect care va fi adesea pe uh, ordinea de zi, pentru că avem niște reguli europene aici. Spunem că cetățeanul trebuie să aibă un acord prealabil și un acord informat. Și ce trebuie să facem este, în primul rând, să facem ca cetățenii să-și cunoască drepturile și, în al doilea rând, ca aceste drepturi să fie aplicate în uh, practică. Și ca să vă dau un exemplu practic, am o problemă în acest moment cu guvernul britanic. Am deschis un uh, caz judiciar pe faimosul sistem uh, FOM și nu e practic împotriva sistemului ca atare, ci a modului în care uh, Uh, guvernul britanic aplică regulile de protecție a uh, datelor cu caracter privat. Deci da, acest subiect va fi o prioritate și o să susținem ideea acestor surse de încredere. Sistemul propus este o inițiativă de autoreglementare Și poate vă amintiți că atunci când am lansat împreună cu doamna comisar Cuneva ghidul UE pe 15 pe 5 mai. Unul dintre elemente a fost uh, acest, uh, această chestiune a surselor de încredere și trebuie să vedem dacă lucrurile funcționează prin intermediul unei inițiative de autoreglementare sau dacă nu funcționează. Personal, eu prefer uh, să rezolv problemele fără reglementare grea, fără și să, să apelăm la autoreglementare. Dacă nu se poate, atunci va trebui să luăm alte măsuri și va trebui să discutăm această chestiune, domnule președinte, pentru că este un element foarte important. În ce privește inițiativa asupra broadbandului, internetului de bandă largă, sunt mulțumită și nemulțumită în același timp. Sunt mulțumită pentru că atunci când am dis- început discuția despre broadband, și despre uh, întreaga politică referitoare la spectrul de frecvențe. Uh, multe guverne au spus că nu e nicio, nicio problemă nici cu spectrul de frecvențe, nici cu broadbandul uh, broadband-ul ca atare. Și cred că acum multă lume e de acord că e o problemă, pentru că dacă 30% din populație nu este acoperită de broadband, avem o problemă. Și de aceea mă bucur totuși că uh, Uh, măcar se înțelege care e problema. Ce nu am reușit să facem este să trecem de la stadiul de conștientizare la stadiul de investiție și de acțiune politică și de aceea sunt foarte dezamăgite că acele guverne care ar fi putut să profite de miliardul pe care l-am uh, alocat uh, la dezvoltare rurală pentru uh, internet de bandă largă în zonele rurale nu a fost folosit. Multe guverne nu s-au mișcat deloc uh, și nu au în planurile lor de acțiune acest uh, principiu că este nevoie să se dezvolte internetul de bandă largă ca mijloc de ieșire din criza economică. Aici trebuie să acționăm mai puternic și aveți dreptate când uh, definim din nou politi- politica regională Deși uh, și acum e posibil broadband în cadrul uh, regulilor de uh, politică regională, dar la momentul redefinirii ei cred că ar trebui să reprezinte unul dintre punctele uh, pe care Parlamentul ar trebui, ar trebui să le susțină cu putere. Transferul spre uh, broadband. De ce susțin acest uh, uh transfer, această trecere de la analog la digital? Pentru că avem nevoie de aceste frecvențe uh, ca să uh, obținem dezvoltarea broadbandului și de asemenea, acesta este motivul pentru care Comisia va face o comunicare privind dividendul digital pe 28 octombrie. Asta este data prevăzută. Sper că voi putea să îndeplinesc acest uh, termen, cred că asta va fi una dintre ultimele acțiuni ale actualei comisii. Deci mi se pare și important și din punct de vedere simbolic. Uh, comisia, în forma sa actuală, își încheie activitatea cu această comunicare privind dividendul digital, pentru că noi credem că asta e direcția în care trebuie să mergem și uh, Trebuie să existe, trebuie ca acest, această comunicare să fie uh, un element pregătitor pentru summitul privind spectrul de frecvențe și sper că după acest uh, summit guvernele țărilor membre vor înțelege mai bine că problema spectrului nu este una măruntă, ci că este una extrem de importantă și care acoperă întregul teritoriu european și că trebuie să luăm anumite măsuri uh, la nivel transfrontalier. Așadar, uh, stabilirea unei foi de parcurs pentru statele membre pe care acestea să o urmărească în uh, efortul de a profita de dividendul, de dividendul digital este foarte important pentru acest summit de care vorbeam. Și aveți dreptate, doamnă Del Castillo, dacă uh, aducem internet de bandă largă uh, celor în vârstă sau zonelor uh, defavorizate. Dar nu avem conținut și, serviciu, și servicii care să fie furnizate prin intermediul acestui broadband, atunci n-am făcut nimic. Și dacă, de asemenea, oamenii nu știu să utilizeze broadband-ul, iar n-am făcut nimic. Deci, iată câteva elemente pe care trebuie să le acoperim și Cred că este în principal responsabilitatea uh, statelor membre să se asigure de faptul că alfabetizarea digitală este o prioritate, nu doar în, disc- în discursuri, ci și în acțiuni concrete. Acum, în ce privește cercetarea. Am avansat uh, foarte mult în uh, ultimii ani în ce privește cercetarea în domeniul ITNC și am uh, devenit un jucător puternic. Și v-am spus că sunt uh, satisfăcut de această sumă de 600 de milioane pe care o avem acum disponibilă și dacă ne uităm acum la Joint Technology Initiative, inițiativa comună de tehnologie, deja vorbim de mult mai mulți bani. Dar fiecare jucător din acest Uh, care se află în acest moment pe teren trebuie să-și facă treaba. Comisia își face treaba, industria își face treaba ei. Cei care nu își fac treaba suficient în acest moment sunt, din păcate, uh, statele membre. De ce? Trebuie să analizez acest lucru. Sigur, vă voi da mai multe detalii mai târziu și o explicație mai completă mai târziu. Acum nu pot să vă spun decât care e situația și cu siguranță lucrurile nu merg bine. Vom uh, lua inițiativa prin intermediul acestor proiecte tehnologice comune. Și, de asemenea, trebuie să facem statele membre să înțeleagă că această chestiune a justului, uh, al profitului corect, cu alte cuvinte, uh, investesc și câștig pe măsură, este o chestiune depășită, pentru că în momentul în care faci, uh, în care pui la oaltă resursele, uh, Efectul uh, este foarte mare, dar nu este așa de uh, clar definit în sensul eu îți dau foaia asta și tu mi-o dai înapoi. Însă uh, avantajele sunt foarte mari și pentru toată lumea. În ce privește problema ICAN, deja au trecut câțiva ani și când spun câțiva ani, mă refer la perioada președintelui Clinton când uh, Comisia, Uniunea și guvernul american începuseră discuții pentru ca ICAN, această organizație, să iasă de sub supravegherea și controlul uh, strict al guvernului american și făceam progrese. După aceea a venit președintele Bush, și în, în noiembrie 2000 și totul s-a oprit. Uh, when there was a change of government. Atunci când s-a schimbat guvernul în Statele Unite, m-am gândit că a venit momentul să avansăm. Și în mai am făcut un discurs în care îl invităm pe președintele Obama să elimine ICANN din orice inițiativă de supraveghere pentru a avea un internet uh, liber de interferența guvernamentală. Pe această bază, Consiliul Ministrilor din domeniul telecomunicațiilor a susținut uh, cererea comisiei și Troica, cele două președinții și comisia au vrut să negocieze în septembrie cu guvernul american. Rezultatul va fi aflat într-o zi, peste câteva zile și va însemna că nu va mai exista o supraveghere a guvernului american asupra ICANN, că GAG, Asociația Statelor Naționale, can help me, the GAG. come Government Advisory Group, uh, toate statele care sunt în aceste, acest grup, care este în momentul actual destul de ineficient. Acum se vor crea patru platforme cu experți nominalizați de GAG, și de președintele general al ICANN. Și acest lucru va fi foarte important pentru Parlament, pentru că înseamnă că întâlnirea de la Sharm el Sheikh, unde societatea civilă participă, această întâlnire va avea o importanță mai mare, pentru că acum trebuie să creăm o legătură între GAG și societatea civilă. Și Parlamentul European a avut întotdeauna un rol important aici. Vom avea un nou sistem care va fi teoretic peste câteva trei zile, însă după aceea va trebui să întreprindem acțiuni concrete. Cred că este un moment istoric pentru comunitatea internet. Mă bucur că, mă, că s-a ajuns aici, că Europa și America împreună cu alte părți ale lumii care cred într-un internet liber, fără interferență guvernamentală, vor colabora pentru a constitui instituțiile necesare pentru a Uh, face lucrurile să progreseze și va fi o, un succes. Vă mulțumesc. Acum, având în vedere ora și lista colegilor care mai doresc să pună întrebări, am să vă rog să continuăm într-un mod mai concentrat, să-i spunem așa. Avantajul este desigur că obținem niște informații foarte importante pentru munca noastră. Doamna Țicău, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș uh, dori să vă um, întreb uh, referitor la securitatea care este necesară a fi asigurată în uh, societatea informaională mă refer aici la consumatori mă refer aici la furnizorii de servicii uh, electronice chiar i pe site ul comisiei uh, tim uh, de pe site ul comisiei tim faptul că nouăzeci din serviciile publice sunt furnizate sau nouăzeci din furnizorii de servicii publice furnizează servicii i prin mijloace electronice având uh, deviza better online than in line. Uh, cu toate acestea din păcate în ceea ce privete identificarea electronică încă nu avem asigurată interoperabilitatea la nivel european. tim că avei uh, deja deschise nite studii care doresc ca până la sfâritul anului două mii nouă i un plan de aciune care vizează perioada până la sfâritul anului două mii zece astfel încât să se realizeze la nivel european un serviciu pentru validarea semnăturii electronice uh, i în acest context a dori să vă întreb care este stadiul uh, i care sunt um, aciunile pe care le avei în vedere în perioada următoare uh, i de asemenea care va fi rolul enisa în acest context pentru că tim bine mandatul enisa expiră la sfâritul anului două mii doisprezece securitatea în domeniul societăii informaionale devine din ce în ce mai importantă pentru că este crucială încrederea consumatorilor în serviciile electronice i de aceea eu cred că rolul enisa ar trebui să fie extins de exemplu să gestioneze mai bine partea de incidente deci răspuns la incidente de securitate. Ă, tim bine că infrastructura de comunicaii i tehnologia informaiei face parte din infrastructura critică la nivel european ă, i tim bine de asemenea că există multe ă, directive sau regulamente care prevăd servicii electronice ce vor fi furnizate i tim bine că i directiva serviciilor prevede faptul că începând din două mii zece orice companie ar trebui să poată beneficia de acces la servicii publice electronice i deci în acest context a vrea să vă întreb uh, care sunt uh, planurile pe care comisia le are în vedere în uh, acest domeniu. i o ultimă întrebare dacă comisia are intenia de a veni cu un recast sau o revizuire a directivei privind drepturile de autor în societatea informaională spun acest lucru întrucât uh, prevederile ale directivei curente au fost interpretate în mod diferit în uh, state membre diferite uh, astfel s a creat o jurisprudenă naională i um, avem de a face i cu multe companii multinaionale iar utilizatorii accesează informaia în format electronic

conjointe. Vă mulțumesc. Doar două întrebări rapide. În primul rând, JTI, v-ați referit la participarea industriei și participarea companiilor la această inițiativă, dar uh, ce se întâmplă cu universitățile? Știu că scopul JTI este să promoveze cercetarea, dar după părerea mea, cooperarea între universități este fundamentală pentru că există triunghiul universități, mediu de afaceri și utilizatori și știu că universitățile nu au un acces foarte bun, în special în statele din estul Europei. A doua întrebare se referă la internetul de bandă largă în planul de cooperare economică. Cum se aplică aceste inițiative? Ați uh, spus că anumite, argume, că anumite guverne ezită și acest lucru mă îngrijorează. Există planuri de acțiune care vor trebui cofinanțate pentru 2009 și 2010. Puteți să-mi spuneți mai clar ce se va întâmpla mai târziu? Dacă aceste programe vor fi centralizate și gestionate de Comisia la Bruxelles sau dacă se vor folosi fondurile structurale. Vă mulțumesc, doamna Polasca Bobinska. Vă mulțumesc. Aș dori să revenim puțin la aspectul internetului de bandă largă. V-ați exprimat neliniștea cu privire la acest pro, uh, program. Trebuie să vă spun că există zone rurale în care 80%, 90% dintre persoane nu au, nu au acces la, acest, uh, la internet de bandă largă. Uh, 2013 poate să pară o dată îndepărtată, dar de fapt va veni mai repede decât credem. Este un, o problemă ce uh, ține de mai multe sectoare, de mai multe uh, comisii și așa mai departe. Ați spus că trebuie să accelerăm procesele în uh, aceste zone rurale și că trebuie să facem lobby pentru asta. Ce putem face? Dar mai mult, mai mult decât la obicei, altceva, mă, ce alte măsuri concrete putem luăm împreună uh, comisia noastră din Parlamentul European cu uh, comisia și ceilalți interesați, astfel încât uh, procesul să fie accelerat. Comisia nu uh, dispune numai de posibilități formale există și alte posibilități de măsuri uh, și de, instru de instrumente care ar putea fi utilizate pentru a depune presiune asupra guvernelor pentru accelerarea, accelerarea acestui proces. De aceea aș dori să vă rog să căutăm împreună căi pentru a lua măsuri mai intense. În plus, primesc scrisori din Polonia uh, cu privire la asta și mă bucur că ați spus um, și dumneavoastră că vă neliniștește um, controlul pe care îl au uh, furnizorii de servicii de internet. se poate ajunge în situația în care influența acestora să fie mult prea puternică. La aliniatul 20, punctul 1, a, 1B și punctul 3B um, văd o posibilitate uh, ca um, acestea să sporească controlul uh, furnizorilor. Se spune că se uh, că um, furnizorii intervin prea mult în ceea ce privește conținutul. Vă mulțumesc, doamna Hibner. Vă mulțumesc și eu pentru prezentarea dumneavoastră. Faceți parte din, dintre cei mai eficienți comisari, iar acest lucru se vede în uh, numărul mare de inițiative și rezultate pe care ni le puteți prezenta. Ați menționat diferența dintre situația de, din zonele urbane și cele rurale, mai ales în ceea ce privește accesul la internet de bandă largă. Ați spus și că investițiile în acest sens nu merg, nu au loc atât de rapid cum ar putea, cu toate că există fonduri care sunt prevăzute pentru acest uh, lucru. Ați spus în plus că există motive uh, diferite care blochează aceste investiții. În primul rând ar fi vorba de lipsa de investiții în programe regionale. Eu aș dori să vă întreb aveți uh, în vedere măsuri în cadrul mandatului dumneavoastră care să atragă atenția asupra faptului că într-un moment de criză există posibilități totuși să se ajungă la aceste fonduri în statele care încă nu au conștientizat faptul că există aceste posibilități. Și, bineînțeles, în unele state Uh, poate că um, um, oamenii nu cunosc această inițiativă. Vă mulțumesc, domnul Weber. Merci, Madame Reding. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Reding, pentru densitatea și precizia răspunsurilor dumneavoastră. Aș vrea totuși să revin asupra priorității pe care ați subliniat-o și anume dezvoltarea accesului la internet, creșterea accesului la internet, pentru că în acest Domeniul nu este o singură fractură, ci trei. Ați vorbit uh, îndelung despre fractura teritorială și despre nevoia de a acoperi zonele rurale. Și 30% nu sunt acoperiți, 30% din cetățeni care trăiesc în aceste zone rurale și aceasta este o rușine și un mare, un mare handicap economic. Dar mai este și o altă fractură, după părerea mea, fractura socială. Ați vorbit de analfabetismul digital, Uh, care, pentru că uh, acesta creează în, chiar și în uh, uh orașe o fractură, o, o diviziune între cei bogați informațional și cei săraci informațional, ca, ceea ce uh, reprezintă un handicap suplimentar altor handicapuri. Și întrebarea pe care vreau să o pun, sigur, are legătură cu guvernele și depinde de guverne, dar există vreo acțiune specifică a Uniunii Europene pentru a încerca să rezolve această problemă. Și apoi mai există și o a treia factură, o a treia fractură care nu are legătură cu Comisia Europeană și cu Uniunea, dar care este importantă și trebuie să o avem în vedere, și anume fractura Nord-Sud, diviziunea Nord-Sud. Există o inegalitate privind accesul la internet în uh, țările uh, uh, emergente, țările cele mai uh, sărace și țările cele mai bogate. Și această uh, fractură, această diviziune trebuie să ne uh, preocupe și nu putem să ne dezin, nu putem să nu dăm interes acestei, uh, să nu arătăm interes față de această situație. Trebuie să încercăm să o rezolvăm și pe aceasta. Vă mulțumesc. Doamna Toia, aveți cuvântul. Președinte, poiché mi rendo conto che lo retarda mulțumesc, domnule președinte. Îmi dau seama că este târziu. Aș dori doar să-i spun doamnei Reding că apreciem foarte mult precizările pe care ni le-a făcut. Parlamentul poate să dea răspunsuri pertinente în multe cazuri și este foarte bine că putem primi asemenea răspunsuri Uh, am doar trei remarci. Aș dori ca Comisia să insiste mai mult pe, în domeniul roamingului, pentru că este o, a fost o legislație de mare succes. Am putut să le arătăm concret cetățenilor ce putem face pentru ei. Și uh, aș dori ca Comisia să continue pe, acest, pe această cale. În al doilea rând, spectrul radio. Nu trebuie să ratăm această ocazie, însă unele state, inclusiv uh, țara mea, uh, nu vor să utilizeze frecvențele disponibile, uh, fie pentru comunicații sau pentru teledifuzare. Intențiuni, se pare că există o anumită reticență în legătură cu ceea ce, cu stabilirea a ceea ce va putea fi utilizat. Apare o anumită tentație în unele state, în special acolo unde sistemul informatic include anomalii. Acolo trebuie să fie create baze democratice, pentru că trebuie să existe un acces la informație regal, egal uh, și trebuie mm, redusă diferențierea. În al treilea rând, drepturile consumatorilor s-au spus deja multe lucruri, însă mm, se mai poate face mai mult. Există încă zone gri și uneori cetățenii nu sunt conștienți, sunt mai vulnerabili în legătură cu drepturile lor. Cred că ar trebui să avem o abordare interdisciplinară, inclusiv în legislația telecomunicațiilor și uh, accesul la cetățeni. Există foarte multe tentații pentru comercianți, uh, zone ambigue, uh, pe care ar trebui să punem accentul prin reglementări sau legi Uh, domnul Polimata. Doamna Polimata. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră foarte detaliată. Ați răspuns și foarte exact la întrebări. Cred că se știe deja faptul că în domeniul telecomunicațiilor și comunicării electronice putem, uh, avem o, vorba de un bilanț pozitiv, chiar dacă mai avem unele întârzieri. Ați spus deja acest lucru. Uh, într-adevăr, au existat foarte multe uh, lucruri care, de, care, de pe urma cărora cetățenii europeni au beneficiat în ceea ce privește roamingul, de exemplu, sau costurile telefoniei. doamne comisar, v-ați referit la recomandarea dumneavoastră și la um, autorizarea sistemelor uh, sistemelor de satelit, de sateliți, aceste MSS. Am început anul trecut în primăvară cu această inițiativă și atunci uh, Parlamentul stabilise două uh, puncte în ceea ce privește criteriile de selecție ale operatorilor. Odată că uh, aceștia trebuie să ofere uh, servicii paneuropene și, în al doilea rând, că trebuie să existe o asigurare a caracterului public a acestor date, uh, mai ales în ce, când au loc uh, catastrofe naționale. Acum, în mai, au fost aleși cei doi operatori care vor uh, furniza serviciile mobile de satelit și imediat după aceea o una dintre aceste companii a spus că există anumite probleme de funcționare la sateliți. De aceea aș dori să vă întreb ceva. Aceste servicii sunt foarte importante, nu numai pentru societatea informațională, ci au de-a face uh, foarte direct cu interesele cu interesul public, de exemplu în cazul unor catastrofe naturale. Deci aici trebuie să acționăm foarte rapid. Dacă însă aceste uh, mecanisme nu funcționează, putem avea de-a face cu situații foarte grave. Mă gândesc la catastrofa naturală din uh, sudul Europei, respectiv la incendiile care au avut loc. Poate ne puteți da niște informații în acest sens. Care sunt ultimele evoluții în acest domeniu? Au fost uh, depășite obstacolele? Există posibilitatea um, de a verifica în ce măsură sunt respectate cerințele în ceea ce privește licența și autorizarea companiei? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Balțitis are cuvântul. Ačiū, Vă mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar. Ați obținut multe rezultate în domeniul în care lucrați, internetul de bandă largă, în primul rând, siguranța rutieră, unii prin care s-au salvat vieți, însă în ultima vreme am observat anumite tendințe datorate poate crizei financiare. Acum aproape orice guvern este liber să ia o decizie sau alta în continuarea implementării unui proiect sau altul. Cred că vor trebui deciziile să fie luate diferit în viitor, pentru că scopul nostru este să uh, creștem competitivitatea și să ne bazăm pe acțiuni comune. Însă, în domeniul informatic, multe state implementează anumite proiecte, dar acum trebuie să le întrerupă din cauza lipsei de fonduri. Și de aici provine și întrebarea mea. Poate Comisia ar trebui să fie mai activă în rolul său, să se gândească nu doar la beneficiile din viitor, ci și de uh, rolul negativ pe care îl au deciziile de acum. Vă mulțumim pentru aceste întrebări. Pentru a încheia acum, îi dau din nou cuvântul doamnei comisar Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu pe cât de succintă posibil, pentru că multe întrebări uh, au legătură cu răspunsul pe care le-am dat deja. Uh, problema securității și ENISA. ENISA are un mandat stabilit și pe baza acestuia va trebui să evaluăm evoluția acestui proiect și să decidem împreună dacă proiectul trebuie să ne ducă la un mandat consolidat sau nu. Uh, Doar întrebare în legătură cu securitatea semnăturilor electronice. Avem mai multe programe pilot care lucrează în special pe interoperabilitate pentru că știm că Mm. drepturile de decizie țin de dreptul sub, de principiul subsidiarității și trebuie să respectăm subsidiaritatea statelor membre. Uh, în legătură cu, G, cu întrebarea cu drepturile de autor și jurisprudența națională care este diferită în diferite state membre. Din, exact din acest motiv am elaborat o carte verde uh, în care domnul McCreevy și cu mine încercăm să identificăm pași ulteriori pentru asemenea probleme și de asemenea um, o definire mai bună a operelor orfane care și-au pierdut copyright-ul. și, de asemenea, licențele multiteritoriale. Este vorba de o activitate extrem de importantă care va avea loc, de, loc în următoarele luni. În legătură cu grupurile de, inform, de inițiativă tehnologică și universitățile. Tehnologia reprezintă cercetare aplicată și de aceea este finanțată de către industrie. Industria aduce resursele proprii Universitățile și laboratoarele publice pot să primească finanțare pentru cercetări în colaborare în asemenea programe GTI. Finanțarea de aici îi ajută pe cei care nu se pot autofinanța uh, industria finanțează ea singură acest tip de cercetare. Uh, banda largă rurală. Mulți membri au uh, pus această întrebare și aveți dreptate atunci când spun că 30% din populație nu este acoperită, este vorba de Europa. Există regiuni unde nimeni nu are acces la internet de bandă largă. Este media de 30% este o medie europeană. Așa încât uh, trebuie să urmărim acest obiectiv. Un miliard de euro pentru dezvoltare rurală este Uh, suplimentat de 2,2 miliarde de euro din fondurile regionale. Și bineînțeles că acest lucru nu va fi suficient pentru a aduce acoperire cu internet de bandă largă pentru 30% din populație. Deci, dar guvernele trebuie să aibă programe de investiție, inclusiv cu industria. Comisarul pentru concurență a permis și un plan de ajutoare de stat pentru a permite guvernelor să avanseze cu asemenea planuri în legătură cu cei un milion de euro pentru dezvoltare rurală. Cred că ministrii agriculturii trebuie să înțeleagă beneficiile internetului pentru ban- de bandă largă pentru fermieri și pentru uh, companiile locale că lipsa de acoperire de, cu internet cu bandă largă este o problemă și pentru fermieri. Și sper că vor susține utilizarea acestor fonduri. Deja am dat un răspuns în legătură cu întrebarea legată de neutralitatea rețelei. Există o propunere de a continua munca în reforma telecomunicațiilor, să continuăm împreună pentru ca problemele concrete care apar în Europa să fie uh, rezolvate cu răspunsuri concrete. În legătură cu accesibilitatea internetului. În 5 mai când am prezentat împreună cu doamna Cuneva uh, ghidul european, uh, am spus că trebuie să avem un act european al accesibilității pentru a aduce standardul de accesibilitate WUC din uh, Statele Unite în Europa. America are rezultate mai bune în acest sens, în acest uh, moment. În legătură cu diferența de bandă largă, pentru a, uh, rezolva problema continuării acestor inițiative, Putem folosi programe pilot, însă acestea trebuie să fie implementate orizontal. Însă există și alte diferențe care țin de uh, alfabetizarea digitală. Chiar dacă avem o acoperire totală cu uh, bandă largă, uh, adoptarea de către gospodărie și de de către cetățeni este doar de 50%. Este vorba de conținutul și de serviciile care trebuie adoptate. De aceea trebuie să creștem uh, valoarea uh, intrinsecă a acestor servicii și trebuie să creștem uh, conștientizarea digitală a populației. În ceea ce privește diferențierea între nord și sud, la inițiativa Parlamentului European, s-a creat forumul de guvernanță a internetului și Aici examinăm împreună cu societatea civilă problemele de dezvoltare ale altor contin- celorlalte continente. În acest sens, eu personal am uh, făcut multe eforturi în uh, inițiativele de internet cu bandă largă pentru Africa. Înaintăm Uh, și în acest sens, însă este nevoie de guvernanță puternică și de miniștri de telecomunicații care să vrea ca lucrurile să meargă înainte. În, și ca în aceste state africane uh, rețelele să ajungă la cetățeni. Mă uit la doamna Trautman pentru că ea uh, a fost o reprezentantă marcantă a Parlamentului în uh, acest forum pentru guvernanța internet. Uh, sunt sigur că va contribui la punerea acestei probleme pe ordinea de zi la Sharm el Sheikh. Uh, politica frecvențelor, de asemenea, trebuie să fie coordonată și de aceea contez pe summitul în legătură cu frecvențele pe care Comisia îl va organiza împreună cu Parlamentul. Sper că din aceste acțiuni concertate și coordonate vor decurge rezultate concrete. Și în toate politicile noastre, utilizatorul final a fost întotdeauna prioritatea noastră majoră și și în uh, noul colegiu de comisari vom conlucra în aceeași direcție. Uh, sistemul MSS reprezintă un succes pentru că într-un timp foarte scurt Parlamentul a permis ca acest sistem de sateliți mobili să fie pus în aplicare. aplicare. Uh, se prevăd 24 de luni între uh, momentul luării deciziei, în 13 mai, și uh, introducerea sistemelor. Noi cooperăm activ pentru a urma acest, uh, această desfășurare și pentru a monitoriza decizia de implementare, precum și utilizarea uh, serviciilor sateliților mobili pentru necesitățile diverselor state. Și la ultima întrebare, sunt de acord cu dumneavoastră, avem nevoie de decizii europene și nu trebuie să ne întoarcem la un naționalism de modă veche. Atunci când vedem cum a fost gestionată criza, cred că multe state nu ar fi reușit să iasă din criză cu rezultate atât de bune ca și acum dacă nu ar fi existat solidaritatea europeană. Cred că istoricii, economiștii și politicienii încă mai trebuie să analizeze această criză și efectele sale în domeniul politic și ce ne-a arătat în legătură cu capacitatea Europei de a reacționa. Cred că lucrurile pozitive vor fi uh, prevalente. Vă mulțumesc. Ehm, Vă mulțumesc uh, pentru întrebările și comentariile dumneavoastră foarte interesante și uh, foarte, pe care le-ați pus în cunoștință de cauză. Aș dori să mulțumesc și doamnei comisar pentru informațiile și răspunsurile acordate. Uh, am discutat foarte mult timp, dar cred că a fost bine așa pentru că prin această dezbatere am reușit să parcurgem foarte mult din acest domeniu. Vă mulțumesc, facem o pauză și după masă ne revedem cu toții.